dură, Primul vorbitor de pe listă este domnul Roland Claude. Uite. Monsieur Roland Claude. Lipsește domnule Roland Claude. Doamnă președintă, directiva referitoare la detașarea lucrătorilor este printre cele mai importante subiecte pentru lucrători și pentru uh, șefii de întreprinderi, mai ales în sectorul construcțiilor și transportului rutier. În fiecare zi sunt uh, interpelat de angajatori și de cetățeni. Dumpingul social este un adevărat flagel care duce la uh, distrugerea proiectului european. Acest flagel trebuie să fie combătut directiva trebuie să uh, corecteze anumite slăbiciuni ale directivei privind detașarea, însă trebuie de asemenea să ne asigurăm de transpunerea sa la nivel național în mod ambițios pentru a asigura drepturile salariaților și pentru a încheia abuzurile, frauda și concurența inechitabilă. Autoritățile naționale și europene trebuie să se poată baza pe experiență și pe cunoașterea partenerilor sociali. Încă de pe acum trebuie să ne gândim la modalitățile necesare pentru o revizuire parțială a acestei directive. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Ceaba Molnar, timp de un minut. Doamnă președinte, aș vrea să încep cu un citat Uh, vous devez mettre le, le, le... Trebuie să porniți microfonul, vă rog. Is it okay? Se aude, întreabă vorbitorul. Vreau să încep cu un citat, doamnă președinte. Nu vrem ca persoane uh, minoritare uh, să fie, ca minorități mult diferite de cea a noastră să fie prezente în Ungaria. Eh, Ungaria este a maghiarilor. Este declarația nu unui politician extremist, ci este un, declarația eh, făcută de primul ministru Victor Orban ca urmare a, a marșului pentru pace de ieri din Paris. Este o mare rușine pentru noi și este în același timp o jignire la adresa francezilor și tuturor europenilor când eh, primul ministru vorbește despre migranți, despre imigranți ca despre rădăcina tuturor relelor. Și eu am participat la marșul din Paris și am văzut că acest marș nu era despre uh, excluderea unora eh, de către alții, ci era tocmai vorba acolo despre incluziune, despre integrare. Acest lucru trebuie să-i fie arătat și lui Victor Orban. Și Victor Orban, să știți că nu a vorbit din numele tuturor uh, maghiarilor, ci uh, el a vorbit uh, de unul singur. Noi, maghiarii, suntem în continuare uh, aderenți ai principiului libertate-legalitate. Mulțumesc. Urmează domnul Țambaschi timp de un minut. Domnule Țambaschi, sunteți în sală? Госпожо председателстващ, уважаеми колеги, на фона на събитията от Париж Doamnă președinte, dragi colegi, în contextul evenimentelor recente care au afectat Parisul și care au fost o manifestare a terorismului islamic împotriva valorilor europene, pe mine mă preocupă posibilitatea ca uh, mii de imigranți ilegali care se află pe teritoriul european uh, să ajungă în Bulgaria. Aceste evenimente cer o restructurare a sistemului imigrării în Uniunea Europeană pe baza solidarității și a valorilor comune. Bulgaria, Bulgaria nu își poate permite să păstreze pe teritoriul său mii de imigranți ilegali care n-au primit statutul de refugiați. Avem nevoie de o politică de securitate comună și de un comportament care să ne garanteze securitatea și securitatea valorilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Besera Basterecea. Un minut. Sí, gracias, Mulțumesc, doamnă președintă în Venezuela, oamenii sunt persecutați politic, există o cenzură a presei, a internetului, sunt aruncați în închisoare ilegal, sunt torturați și asasinați dacă se opun regimului. Asta nu este doar o părere, e realitate, dovedită, pe fapte. Belgia a recunoscut această persecuție politică și a acordat azil persecutaților. Leopoldo Lopez este de luni de zile în închisoare ilegal. Ne-am pronunțat în majoritate, am condamnat această situație 109 eurodeputați însă au refuzat să facă acest lucru. Vreau să vă spun că majoritatea Parlamentului, 75%, nu doar nu condamnă, ci trebuie să facă ceea ce e nevoie să se facă pentru ca guvernul venezuelan să treacă la acțiune și să acorde drepturile oamenilor. Îmi cer scuze, Geraldine Morena, acesta este pentru tine și pentru cei care au luptat în rezistență. Să știți că suntem aici în Parlament. Îmi pare rău, vom rezista și îți promit că vom face ceea ce trebuie făcut. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează acum domnul Neoclis Silichiotis. Mulțumesc foarte mult. Stimați uh, colegi, stimați colegi, începând de pe 6 ianuarie, Turcia desfășoară din nou operațiuni uh, în uh, zona cipriotă. Astfel sunt amenințate drepturile suverane ale Republicii Cipriote și sunt încălcate în același timp și nu contribuie astfel la o soluționare a problemei cipriote. Parlamentul European ar trebui să solicite Ankarei să renunțe la trimiterea de embarcațiuni în uh, spațiul maritim cipriot. Nu se pot încălca drepturile cetățenilor europeni și a societăților europene. Așteptăm măsuri concrete astfel încât Turcia să își retragă embarcațiunile. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Jordi Sebastian. Sebastian. Domnule Sebastian. Da, queridos colegas, Dragi colegi, 15 ianuarie 2014 a fost momentul în care am dat o veste bună bolnavilor de hepatita C. Noi medicamente eficiente, 90%, au trecut controlul și au fost autorizate. Însă această bucurie pentru pacienții care erau condamnați la moarte la momentul respectiv nu s-a manifestat și în Spania, fiindcă guvernul a restricționat uzul la 6-7 mii de cazuri, în timp ce medicii spun că aproape 30 de mii de bolnavi au nevoie de aceste uh, medicamente. În fiecare zi, două persoane decedează din acest motiv Eh, rămân în spitale și așteaptă un răspuns. Guvernul Spaniei eh, salvează, economisește bani, dar pierde, duce la pierderea de vieți companiile farmaceutice sunt libere să-și impună prețurile eh, înaintea vieții umane. Comisia Europeană le sprijină în timp ce cetățenii mor datorită acestei atitudini irresponsabile și atunci nu este altceva decât un complice. Mulțumesc domnului Sebastian, domnul Tim Aker. Uh, Ni se spune că trebuie să rămânem în UE pentru a avea locuri de muncă. Am, spus, am încercat să o spun asta celor 220 de muncitori din uh, circumscripția mea care au, uh, și-au pierdut locurile de muncă datorită efectelor pe care le au unele directive europene. Asta în condițiile în care Ed Miliband a fost secretar de stat uh, pentru energie și nu a făcut uh, nimic pentru, în acea calitate atunci, pentru a salva aceste locuri. În circumscripția mea, în țara mea, uh, zilele în care poți fi sigur de locul tău de muncă sunt de mult trecute. De aceea, UKIP uh, se angajează pentru aceea din Regatul Unit care încă își caută un loc de muncă și urmează domnul Zoltan Polțu, spune doamna președinte. Soni. Doamna președinte, mulțumesc pentru cuvânt. Construirea uh, gazoductului South Stream ar putea oferi o independență uh, de aprovizionare cu energie care să evite Ucraina și care ar fi uh, crea mai mare independență. Totuși, birocrația europeni împiedică acest lucru gazoductul care trece prin nord și care aprovizionează doar Germania, se pare că totuși nu pune o problemă. La, Buc- la Budapesta, un uh, funcționar a declarat recent că uh, uh, independența energetică a Ungariei ar fi periclitată de South Stream. Dar o spun doar aceia care au interesul de a Uh, uh, face astfel încât uh, Ucraina să le servească interesele și pentru că totul se înscrie într-un joc global în care ori devii un uh, atașat și un vazal al Statelor Unite, ori uh, interesele tale sunt combătute. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare este doamna Mariana Petir gospoo predsjednice kao osoba ca o persoană care susțin statul de drept, solicit Comisiei Europene să ceară Serbiei să anuleze regulile uh, sale cu privire la donațiile de organe dacă nu se procedează așa, nu se va putea merge în continuare pe drumul aderării la Uniunea Europeană, pentru că astfel sunt amenințate interesele cetățenilor croați. Serbia încearcă să judece cetățeni uh, croați pentru o prepusă crimă care ar fi avut uh, loc împotriva altor cetățeni croați pe sol croat. Dar este absurd, respectivul soldat a fost uh, răpit de pe teritoriul Serbiei. Solicităm așadar uh, Serbiei să renunțe la această lege și domnul Mari să fie transferat în Croația pentru a beneficia de o judecată corectă. Mulțumesc, care acum cuvântul domnului Eji Pospeșil paní předsedkyně já chci informovat eh, kolegy o tom že u nás. mulțumesc foarte mult doamnă președinte vreau să informez pe, acest, eh, pe colegi că la noi în Republica Cehă se eh, s-a adoptat o modificare a legii privind achizițiile publice astfel încât se transpune directiva nouă din 2014 cu privire la achizițiile publice. Este foarte bine uh, că suntem uh, capabili să ne punem de acord uh, în, pe plan european într-o chestiune atât de importantă cum este cea a achizițiilor publice. Asta pentru a putea crea condiții echitabile pentru toți aceia care doresc să uh, participe la licitații publice, dar care și doresc să, pub, uh, să participe pe întreaga piață europeană prin activitățile lor. Doar astfel cred că se uh, creează și se îmbunătățesc locurile de muncă și condițiile de lucru pentru IMM-uri. Salut această directivă și ar trebui să monitorizăm în continuare cum este pusă în aplicare, poate chiar să să extindem domeniul de aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Catherine Stiller. Thank you. Eh. Mulțumesc, doamnă președinte. Am vrut să mă refer uh, în această seară la niște crime îngrozitoare, în special în ceea ce privește traficul de copii. Traficul de copii este uh, un fenomen în creștere și în ansamblu, 1,9 de milioane sunt supuse traficului uh, pe an. Milioane de oameni la nivel global sunt în capcana acestei sclavii. Am vrut să susțin activitatea unei agenții No care se concentrează pe cei 50.000 uh, de copii vulnerabili, de 100 din cei mai vulnerabili și ajută să facă față sărăciei și încearcă prin cunoștințe să-i salveze de traficare. La fiecare 30 de secunde este traficat un copil, iar în timpul în care am vorbit în această seară, doi copii vor fi căzut pradă traficanților. Trebuie să abordăm această crimă abominabilă și să ne asigurăm că copiii sunt protejați în întreaga lume. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Stiller. Urmează domnul Alfred Sant. Mulțumesc, Mulțumesc doamnă președintă. În ultimii ani am construit o structură de securitate puternică pentru zona euro, cu instrumente mai bune pentru monitorizarea solidității financiare a statelor membre și respectarea unor parametri, lucru care a lăsat impresia că lucrurile sunt sub control. De ce avem însă aceste preocupări. Proiectul euro este un proiect politic și din acest motiv a devenit prea important ca să poată eșua. Asta este și principala sa forță, dar și principala sa slăbiciune. Proiectul a fost construit uh, pe baza puterii pe care o are Uniunea Europeană, însă n-a fost o zonă monetară optimă încă de la început, n-a avut structurile necesare pentru a îi da soliditate. Uh, Uh, și divergențele economice în timp au crescut. Folosirea unui pozitivism tehnic pentru controlul situației devine un exercițiu de fetișism politic care ar putea să submineze capacitatea Uniunii Europene. Multe depind de acest lucru și trebuie să uh, renoim poziția politic și nu tehnic. Mulțumesc și următorul vorbitor este Joachim Stapati. Doamnă președinte, vreau să vă relatez uh, despre un eveniment din biroul meu de la Bruxelles care, pe care îl împărtășesc cu mulți dintre dumneavoastră. În timp ce mă concentrez asupra muncii uh, pe, la calculator, se stinge lumina. Uh, mă ridic în picioare și mă împiedic de sertarele deschise ale biroului meu. Ca prin minune, lumina se reaprinde după o jumătate de oră, același lucru încă, de la, încă o dată de la început. Și acum înțeleg doar că în biroul meu este instalat un detector de mișcare care are sarcina de a stinge lumina dacă cineva cumva își peresește uh, biroul sau nu. Nu știu dacă chiar, chiar se economisește energie electrică astfel. Adică nu cred că trebuie să semnalăm prin niște mișcări ample ale mâinilor și picioarelor că suntem totuși prezenți în birou. Dacă dumneavoastră așa considerați că trebuie să facem sport în timp ce ne desfășurăm activitatea de uh, deputat, atunci poate intervalul ar trebui fi scurtat ca să fie eficient acest sport. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Vom examina această uh, propunere a dumneavoastră. Eh, sigur, puteți să preîntâmpina această stingere a luminii dacă vă mișcați între birourile dumneavoastră. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Ilian Chiuciuc. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Evenimentele ne sunt cunoscute tuturor și suntem cu toții încă șocați de atentatul terorist care a avut loc la Paris. Atentat care a fost condamnat de președintele Partidului Liberal, spunând că libertatea nu atrage după sine terorism, ci mai degrabă multiculturalism și diversitate. O să vorbesc despre un act anacronic, de o toleranță anacronică ce s-a produs în Bulgaria spun evoluție, pentru că am adus în discuție subiectul și în noiembrie. Este vorba de o infracțiune care a fost constatată de Comisia Electorală din țara mea și de faptul că am folosit câteva cuvinte în limba maternă alături de bulgară. Este o încălcare a articolului 10 din CEDAH, a Convenției Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale și articolele 11 și 12 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Subliniez aceste aspecte pentru că îmi iubesc țara și aș vrea să fie la înălțimea valorilor și normelor europene. Danke. Der nächste Redner ist nun Herr McCarthy. Mulțumesc, următorul vorbitor, domnul McCarthy. Mulțumesc, doamnă președinte. În pentru a forța să pentru a forța pe irlandezi să plătească 43% din uh, urmările crizei, guvernele au introdus uh, taxe suplimentare care au creat greutăți multor familii. Acestea au fost impuse pe mărfuri și servicii, au fost uh, uh neloiale și sunt folosite disproporționat. Irlandezii transmit un mesaj că e suficient, ajunge și se opun ultimei taxe introduse pentru familii. Autoritățile irlandeze au introdus o taxă pe apă care, pe care irlandezii o văd așa cum este de fapt. O nouă taxă care va afecta din nou economiile familiilor. Faptul că au fost introduse niște plafoane temporare arată că nu e vorba de uh, economisirea apei, ci pur și simplu de o taxă suplimentară. Și vreau să spun acest lucru clar și răspicat aici în Parlamentul European, așa cum s-a spus și uh, pe străzi în Irlanda, pentru că este vorba doar de o, o taxă suplimentară datorată austerității. Mulțumesc. Urmează doamna Karima Deli. Dragi colegi, ieri la Paris și în întreaga Europa și chiar în întreaga lume, milioane de oameni au spus nu ne temem. Suntem prezenți pentru a ne apăra valorile împotriva atacului adus acestei libertăți de exprimare trebuie să trăim împreună și asta și spunem, vrem să rămânem împreună. Această dorință este și o șansă. După teama prin care am trecut, ieri am experimentat unitatea în diversitate și am demonstrat dorința de a continua această aventură împreună. Să construim Europa împreună, mai mult ca niciodată, o Europa inclusivă în care fiecare își găsește locul, o Europa în care nimeni nu mai poate fi amenințat pentru că e jurnalist sau evreu sau musulman, polițist sau migrant, Uh, unii se tem de amalgam, alții se tem de securitate. Uh, e de înțeles, având în vedere ultimele evenimente. Însă trebuie să spunem cu voce tare, cu toții acționăm uniți, nu trebuie să ne temem, avem nevoie de toți pentru a construi o societate a viitorului. Și în încheiere spun, uh, un proverb mexican ne spune, au vrut să ne îngroape, dar nu știe au că suntem niște semințe, semințele libertății și democrației. Să ne asumăm răspunderea fiecare. Mulțumim, doamnă Deli. Doamna Giulia Moi acum. Egregio președinte. Stimată doamnă președinte, astăzi doresc să vă atrag atenția asupra unui pericol care uh, Um, s-ar putea întâmpla într-o mică insulă din Mediterană plină de multe specii vegetale și animale, Sardinia. Curând, uh, Sardinia s-ar putea confrunta cu deșeuri radioactive. După ce ne-au fost impuse baze militare și uh, toate uh, acele uh, probleme care veneau uh, în ceea ce privește poluarea, acum uh, ne paște acest risc al deșeurilor radioactive. Și e momentul ca Europa să ia uh, măsuri și să-i descurajeze pe cei care vor să facă acest lucru, astfel încât Sardenia să nu poată deveni prima uh, Uh, primul loc în care se descarcă deșeuri toxice. Eu solicit ca uh, cei care au această menire să intervină înainte să fie prea târziu. Mulțumesc. Domnul Lampros Fantulis. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, dragi colegi, în Europa suntem martorii unor evoluții violente, dar în Grecia violența s-a limitat la uh, vorbe și nu la fapte. Vorbe care însă sunt de amenințare la adresa <clears throat> zorilor roșii. Tocmai de aceea am solicitat din parte, o protecție din partea poliției pentru noi și pentru deputații noștri. N-am înțeles însă uh, N-am, primit însă răspuns la, aceste, la motivarea acestor amenințări. Au fost uh, sediile noastre uh, uh, mânjite cu grafiti, uh, poliția însă nu face altceva decât să ia la cunoștință de toate aceste acte de violență. Uh, și acum mai multă vreme au mai fost transmise amenințări la birourile și sediile noastre. Dar poliția nu a făcut nimic și de aceea ne simțim nevoiți să solicităm Parlamentului European protecție dacă regiunea noastră nu, îi, nu ne oferă această protecție. Solicităm să fim protejați 24 de ore pe zi. Pentru că avem deja două victime de deplâns uh, cu prilejul altor atacuri teroriste. Sper că aceste victime să nu se înmulțească și să nu ajungem în ziare pe titluri uh, printate în negru. Mulțumesc frumos, domnul Scroțos. În Elada avem epiloghes 25 ianuarie. Mulțumesc, domnul președinte. În Grecia au loc alegeri pe 25 luna aceasta, ceea ce înseamnă că mass media internațională a început să vorbească din nou despre o posibilă ieșire a Greciei din zona euro. Au fost date și cifre, cam 25% a fost estimată probabilitatea că acest lucru se întâmple. Dacă noi, grecii și europenii, eh, rămânem consecvenți, eu cred că lucrurile vor fi în regulă. Ce trebuie să facem acum? Întâi de toate, trebuie să respectăm promisiunile făcute și, în al doilea rând, trebuie să trecem la restructurarea datoriei pentru a putea ca, da economiei noastre o cre- șansă să se dezvolte. Dacă suntem eficienți și rapiți, vom reuși să eliminăm efectele negative din economia noastră și să dăm posibilitatea de creștere. Mulțumesc, domnule Crisus. Trebuie să vă reamintesc că trebuie să respectați uh, timpul. Uh, așa măcar dumneavoastră v-ați terminat uh, discursul. Urmează domnul Daniel Buda, pe care însă nu-l văd în sală, spune președinte, și dau cuvântul mai departe atunci doamnei Tun și Honstein. znana jest pani wrażliwość na prawa... Mulțumesc, doamnă președinte. Probabil că cu toții sunteți, cunoașteți eh, situația în care, cel puțin în unele state membre se aplică uh, criteriile uh, cu privire la drepturile omului, dar că în alte țări uh, persoanele imigrante sunt retrimise în țara de origine. Vorbiți aici despre cazul unui emigrant uh, care nu poate fi trimis înapoi în țara sa de origine din Spania. Și de aceea apelez la dumneavoastră ca instanță politică să nu permiteți uh, uh, repatrierea forțată a unor persoane în țara lor de origine dacă sunt amenințate cu tortura. Deci, dacă li s-a acordat azil într-un stat al Uniunii Europene, acestor cetățeni trebuie să li se dea azil în toate Uh, statele membre. Uh, domnule Buda, urmați în următoarea rundă a PPE. Acum îi dau cuvântul uh, doamnei Pițula. Deci, Mulțumesc, doamna președinte. De la începutul acestui an, în Croația, pescuitul de mică anvergură a dispărut. Peste 10.000 de pescari și-au pierdut dreptul de a-și câștiga existența în mod tradițional. Traiul pe insule este destul de greu oricum datorită uh, faptului că distanțele față de țărm sunt reale. De ce oare pescarii sunt considerați responsabili uh, astfel încât uh, li se reproșează proastă utilizarea fondurilor europene? Uh, în timp uh, ce există pescuitul sportiv și o rezoluție din decembrie 2013, uh, acolo se vorbește însă de o diversitate în domeniul pescuitului și poate că omisiunile din uh, um, cadrul negocierilor pentru aderare nu ar trebui să, folo- să fie folosite împotriva pescuitului tradițional din țările noastre. Mai mult ar trebui să protejăm acest sistem. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Kienge. Grație. Eh. Mulțumesc, doamna președintă. Europa care a vorbit, s-a pronunțat la Paris, este coerentă și de nevoie de o, un angajament față de democrație și libertatea de exprimare pentru a ajuta toate țările prada extremismului, să nu lăsăm Africa singură. Cu câteva săptămâni în urmă, în această aulă a fost uh, alocat premiul Zaharov doctorului Mukwege și cu câteva uh, zile după aceea, conturile spitalului s-au fost înghețate. Transmitem un semnal puternic împotriva încălcării drepturilor omului, cum este în acest caz în Congo. Europa, care s-a pronunțat la Paris, nu trebuie să lasă singure Nigeria, unde Boko Haram produce orori. Și sunt încântată de decizia luată astăzi aici de a continua pe acest subiect. Um, atacuri, morți. A fost uh, atacat un sat din Camerun și trebuie să reacționăm. Însă există în continuare speranță încarnată în, um, în, sub chipul unei fetițe care uh, a refuzat să se arunce în aer și care s-a predat autorităților. Europa trebuie să fie prezentă acolo, să conducă o forță de acțiune internațională. Mulțumesc! Danke, Frau Kienge. Der nächste Mulțumesc, doamna Kienge. Urmează acum domnul Marcus Preță. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Aș dori să-mi exprim profundul respect vis a -vis de jurnaliștii și caricaturiștii care pentru serviciul lor uh, în societatea noastră liberală au fost uh, omorâți. De asemenea, îmi exprim respectul pentru alte victime care uh, au fost omorâte doar pentru că se opun acestui terorism. Însă, grija mea este aceea că Europa va încerca să dea vină pe ceva în loc să se poziționeze vis-a-vis -vis de o minoritate radicală. Asta datorită faptului că valorile comune au dispărut și se discută ce valori ar putea fi acestea de fapt. Avem nevoie însă de o asigurare a valorilor noastre comune pentru ca societatea noastră să fie puternică împotriva unor astfel de extremiști care aduc teroarea. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Angelica Mlena. Mulțumesc, doamnă președinte. După evenimentele tragice de la Paris, suntem consternați, îndurerați dar ne și temem. Ne temem că nu știm de acum care vor fi efectele efect, eh, evenimentelor de săptămâna trecută asupra vieții noastre din viitor. Ni s-a arătat încă o dată în plus cât eh, în mod foarte dureros că libertatea și democrația sunt eh, valori care trebuie apărate, dar care, se, care și merită să fie apărate cu toată fermitatea împotriva tuturor amenințărilor libera, eh, democrația liberală este o plantă foarte firavă care trebuie să fie protejată. Pedeapsa capitală, eh, protecția datelor, înăsprirea eh, regimului de imigrare sunt însă

Urmează acum domnul Peter Niedermüller. Mulțumesc. Doamne președinte, în 2011 Parlamentul a adoptat strategia UE pentru romi. S-au făcut și strategii naționale, s-au prezentat rapoarte, dar situația totuși nu s-a schimbat în esența ei. Astăzi, în comunitatea europeană, comunitățile rome sunt uh, dezavantajate într-o situație uh, dificilă în toate privințele și în ce privește aspectele locative și cele sociale economice. Uh, în toate aspectele sunt confruntați romii cu o discriminare cât se poate de evidentă. Tocmai de aceea consider că Parlamentul European nu tratează această situație conform gravitației ei, Gravitației ei nu este foarte clar de a cărui uh, portofoliu ține competența tratării acestei uh, probleme a romilor. Tocmai de aceea invit uh, Parlamentul și solicit în mod răspicat Comisia Europene să se preocupe mult mai eficient decât până acum de situația romilor și de strategia pentru rom. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Niedermüller. Urmează doamna Beatrix von Storch. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank, liebe Doamnă președinte, mulțumesc, dragi colegi. Nu doar politicienii fac politică, e suficient un singur uh, cuvânt și un astfel de cuvânt este Grexit. Grexitul este lansat din cercurile guvernamentale din Germania, cel puțin uh, <clears throat> nu s-a dezmințit acest lucru, dar uh, acest lucru se face pentru a îl păcăli pe contribuabilul german care ar urma să fie de acord cu un nou pachet pentru Grecia și în același uh, timp să fie păcălit și uh, electoratul grec pentru a nu vota pe Tsipras. <clears throat> Mi se pare însă un lucru absolut nedemocratic. Europa de altă parte, nu funcționează, i-a costat pe mulți locul de muncă, dar ne costă, iată, din ce în ce mai mult și propria democrație. Nu o monedă este inima Europei, ci uh, democrația este cea pe care trebuie să o apărăm. Mulțumesc. Urmează acum uh, domnul Cristian Silviu Bușoi. Thank you very much. Atacul terorist lași din redacția Charlie Hebdo și evenimentele din orele următoare soldate cu 17 victime au îndoliat Franța și au șocat o lume întreagă

Economistul șef al BCE-ului ne spunea la finele lui decembrie că există pericolul unei deflații, creșterea datoriei, scăderea consumului și creșterea șomajului. Evoluția prețului petrolului este favorabilă în acest sens, dar este oare suficientă pentru a elimina riscul inflaționist? politica de austeritate își dovedește latura negativă atât la nivelul teritoriului cât și la nivel economic. Un prim pas timid de relansare a fost făcut de președintele Comisiei. Dar cred că trebuie să trecem mai departe de asta și să acționăm concret în acest sens, să neutralizăm uh, investițiile publice productive Și, în al doilea rând, BCE-ul trebuie să se implice în relansarea economică și împiedicarea ritul, ri, riscului de deflație. Trebuie să promoveze investițiile private și trebuie să promoveze investițiile publice în același timp pentru a relansa cererea și creșterea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Baie. Ultima vorbitoare de pe lista mea este doamna Garcia Aguilera. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să denunț situația uh, familiilor victimelor francismului în Spania principiul care a fost menționat de Comisia Drepturilor Omului a ONU spune că recunoașterea opresiunii unui popor face parte din patrimoniul acestuia și trebuie să fie o amintire păstrată în orice caz, în special în cazul acțiunilor traumatice, durerea familiilor și victimelor franchismului în Spania, care n-au putut să uh, își îngroape morții, nu i-au putut găsi și acestea se găsesc în gropile comune care încă mai există în țara mea. Există o lege care a fost paralizată de guvernul actual și de Partidul Popular. Guvernul Huntei Andaluziene a dat dovadă de sensibilitate față de victimele francismului și va aproba în curând o lege pentru memoria acestor victime. Guvernul actual al Partidului Popular uh, Uh, lasă însă această lege fără conținut și nu uh, sprijină adevărul și justiția pentru aceste victime în Spania. Și de aceea aș vrea să denunț această situație în plen. Signora Aguilera Garcia, damit ist die Liste der Cu aceasta a fost uh, încheiată, închisă lista vorbitorilor. Următoarea sesiune mâine de, marți de la 9 la 13 și de la 15 la 22. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Momentan suspend ședința și vă doresc o seară plăcută. La revedere!